îngrijorător să vezi că ești neînțeles în propria ta limbă și că ești tradus greșit. Mulțumesc, domnule. Am luat notă de plângerea dumneavoastră și se vor lua măsurile care se cuvin. Dar lucrurile s-au clarificat și se va consemna în procesul verbal. Acest raport, raportul Balzani și Fernandez, va fi votat astăzi la ora două și uh, raportul Böge va fi votat în sesiunea din noiembrie, a doua sesiune din noiembrie. Să trecem acum la următorul punct din ordinea de zi și anume raportul doamnei Gressel și al domnului Rivelini privind normele financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii. Are cuvântul în primul rând pentru patru minute doamna Gressel. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, simplificarea e adesea complicată. Calitate de raportor am depus multe uh, amendamente care să unifice regulile și să rezolve problemele comune ale mai multor fonduri. Aici mă refer la costurile administrative și costurile de personal. În calitate de raportor, m-am străduit să învăț din greșelile ce au fost acumulate în Uniunea Europeană. Vrem reguli unitare, astfel încât uh, să existe um, un respect reciproc al acestora. Uh, E foarte clar că avem nevoie de acest lucru pentru a asigura apropierea față de cetățeni. Mulțumesc tuturor celor care au participat, mulțumesc în primul rând coraportorului meu, membrilor grupului nostru de lucru, colegilor, asistenților care au participat și tuturor funcționarilor angajați de Parlament și de la Comisie care ne-au ajutat. Nu în ultimul rând, mulțumesc uh, asistentului meu, Cristian, care tocmai, uh, căruia tocmai i s-a născut copilul. Sunt uh, recunoscător tuturor colegilor pentru că mulțumită, mulțumită acestora am progresat. Doresc să fac apel la comisie și să rog comisia să nu renunțe la drumul pe care a luat-o. Pentru că dacă comisia implică uh, dacă Comisia aplică reguli unitare în propria instituție, atunci e clar că vom avea un exemplu de urmat. Astăzi vom uh, vota doar amendamentele, nu și rezoluția, fiindcă purtăm în continuare discuții prietenoase cu Consiliul. Salut Consiliul pe această cale. Discuțiile acestea prietenoase vor fi continuate. Astăzi discutăm despre instrumentele financiare și transferul de mijloace uh, pentru că nu am găsit o majoritate la comisie și doresc să fac apel să adoptați aceste amendamente pentru că reprezintă baza pentru definițiile comisiei, baza acceptată. Vă rog insistent ca în ceea ce privește instrumentul de finanțare să mm, nu pierdem din vedere faptul că se definesc pentru prima dată obligațiunile pentru proiecte. Vă rog să amen- acceptați acest amendament, fiindcă vrem să legăm instrumentele financiare de acte normative sectoriale. Vrem ca comisiile competente în fond să se pună încă o dată la masa negocierilor în ceea ce privește utilitatea și utilizarea instrumentelor financiare, fiindcă la urma urmei acesta este sensul acestor prevederi. Și mulțumesc doamnei Brandner, Brandner pentru atitudinea față de amendamentul 271 care stipulează că nu avem nevoie de instrumente normative noi pentru piața financiară, pentru instrumentele financiare. Uh, Fac un apel și pentru amendamentele de la 271 până la 287. Stabilim răspunderea maximă cu banii contribuabililor. Trebuie să putem să le spunem contribuabililor noștri că există marje maxime în ceea ce privește aportul acestora. Le suntem datori asta practic noi uh, vrem ca Comisia să se oblige să-și asume răspunderea și vrem să contracarăm oazele fiscale. Uh, pentru că, la urma urmei, pentru asta suntem aici. Le suntem datori contribuabililor noștri să facem asta și vrem să existe o evaluare interimară după 2-3 ani pentru a fi uh, monitorizate ca atare instrumentele și să vedem ce concluzii pot fi trase. De asemenea, dorim să fie publicate uh, pe pagina comisiei uh, informații despre uh, instrumente pentru ca toată lumea să știe cum funcționează acestea. Ar fi foarte frumos, ar fi fost frumos de fapt, pentru ca, ca comisia să fi făcut aceste propuneri. Nu a făcut-o, dar am făcut-o noi și sper din tot sufletul să avem majoritate în această instituție. Încă o dată, dragi colegi, mulțumesc, sincere mulțumiri și sper ca la viitoarele discuții cu Consiliul să mergem înainte. E clar că există probleme tehnice complexe, dar sperăm să le putem rezolva împreună. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, spune președintele. Mulțumim, doamnă Gresle. Și uh, Vreau să vă spun că acum avem o delegație a Parlamentului în tribună. A parlamentelor din Islanda, Liechtenstein și Norvegia.